Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă rog să luați loc. Trebuie să începem ședința noastră. Sunt sigură că vor mai veni colegi pe măsură ce trece timpul, probabil. Da, sunt probleme cu călătoritul pe timp de iarnă și întâlnirile de luni sunt într-adevăr o provocare. În orice caz, bun venit tuturor celor care au sosit deja. Îi vom aștepta și pe ceilalți colegi. Aș dori să deschid această ședință regii. Este o ședință obișnuită În primul și în primul rând trebuie să adoptăm ordinea de zi. Aveți proiectul de ordine de zi în documentele dumneavoastră. Aș dori să propun o schimbare la ordinea de zi. Cred că ați fost informat de această schimbare vinerea trecută de către secretariat. Aș dori să îi informez pe toți colegii de următorul lucru. Datorită unui angajament foarte important în Bulgaria, doamna Iotova nu este prezentă astăzi. De aceea eu vă propun să mutăm punctul 3 de pe ora de zi pe ziua de mâine la, de la ora 9 și astăzi să abordăm punctul 8. Doamna Tomașici este raportoare pe acest punct 8 și mulțumesc doamnei Tomașici pentru faptul că a acceptat să operăm această schimbare. Vom începe dacă sunteți de acord cu această schimbare. Sunteți de acord să începem cu raportul doamnei Tomașici? Toată lumea e de acord? Bine, mulțumesc foarte mult. Deci alătăm ordinea de zi astfel modificată. Comunicările președintelui. Mi s-a spus că anumiți colegi nu pot veni astăzi din diverse motive. Unii dintre ele sunt foarte importante. Doamna Morcova, doamna Dancila și, și unii dintre raportori, dacă înțeleg bine. Doamna Maletici nu este prezentă. Nici domnul Cicu nu este aici. Din fericire n-am putut, i-am explicat doamnei Damato Totuși se află alături de noi colegi care vor prezenta documentele respective și vom putea respecta ordinea de zi a acestei ședințe. Al doilea anunț se referă la a doua întâlnire interministerială din 26-27 noiembrie de la Luxemburg. Prezidenția, președinția luxemburgheză a transmis o invitație ministrilor care se ocupă de, ministrilor care se ocupă de politici um, regionale și de politici urbane. A avut loc această întâlnire săptămâna trecută și Comisia Rege a fost reprezentată acolo de mine însă și de către domnul Omarji. Am vorbit despre politica de coeziune, despre scenarii, de, scenarii teritoriale, despre agenda urbană, despre provocările urbane care survin de pe urma crizei refugiaților. Concluziile au fost aprobate de către toți membrii. Discuțiile nu au fost controversate. Au fost exprimate diverse puncte de vedere cu privire la uh, provocările urbane în contextul crizei refugiaților. Ordinea de zi a acestei întâlniri informale se aseamănă foarte mult cu agenda, cu ordinea de zi a Comisiei Regii și i-am informat pe miniștrii prezenți acolo la ce rapoarte lucrăm, ce dezbatere avem, la ce rapoarte ne așteptăm să lucrăm. De asemenea, pentru ei a fost uh, interesant să afle că lucrăm la aceeași viteză și pe aceleași subiecte. Colegii au întrebări? Pot să vă ofer uh, diverse opinii cu privire la această întâlnire. Încă un anunț din partea mea. În calitate de președintă, vă invit la o recepție la șase jumate în zona Yehudi Menuhin, la etajul 1 al clădirii Paul Henry Spack. Este cam devreme pentru petrecerile de Crăciun, dar aceasta este ultima reuniune regii a acestui an. Deci este o ocazie bună ca să ne revedem într-un mediu informal și să ne urăm sărbători fericite. Și un decembrie uh, de succes, înainte de sărbători, bineînțeles. Acestea sunt comunicările mele. Și acum putem trece la punctul care inițial era punctul 8. Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020, investițiile teritoriale integrate și dezvoltarea locală participativă. Raportoarea, raportoarea noastră este doamna Tomașici. Astăzi vom examina proiectul de raport. În perioada de programare 2014-2020 au fost introduse două instrumente noi pentru a atinge obiectivele acestui, acestei programări. Cele două sunt investițiile teritoriale integrate și dezvoltarea locală participativă. Ele vizează toate fondurile care intră în regulamentul privind prevederile comune. Anul acesta ne-am hotărât să scriem un raport din proprie inițiativă și raportarea noastră este doamna Tomașici. Ea ne-a explicat uh, poziția sa la întâlnirea din octombrie și astăzi își prezintă proiectul de raport. Propun ca termenul pentru amendamente să fie 12 ziua 16 decembrie într-o miercuri. Vom vota pe 15-16 februarie 2016. Unii dintre raportorii din umbră sunt prezenți. Unii vor fi reprezentați de către colegi. Avem și pe cineva de la DG Regio, de la Comisie, doamna Melia Hapaca. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Tomașici. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Pentru început, aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte fructuoasă și pentru sugestiile pe care mi le-au făcut în pregătirea acestui raport. Acest raport din proprie inițiativă se concentrează, în primul rând, pe primele experiențe și pe cele mai bune practici ale statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor noi instrumente din noua politică de coeziune 2014-2020. Raportul meu conține și o analiză a obstacolelor și provocărilor și sugestii pentru punere în aplicare viitoare pentru acele state membre care încă nu au adoptat aceste instrumente pe deplin. În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană se concentrează mai mult pe, pe coeziunea teritorială. În cadrul legislativ pentru fonduri, pentru EFSI, perspectiva financiară pe 2014-2020 conține și instrumente teritoriale dedicate, instituțiile teritoriale integrate IT și dezvoltarea locală participativă DLP. Europa s-a confruntat cu mai multe provocări economice și sociale. De aceea are nevoie de investiții teritoriale integrate ca să găsească soluții eficiente. E nevoie de o abordare multidimensională. Trebuie, acest lucru poate presupune să trecem de granițele administrative tradiționale ale unei regiuni. E nevoie de cooperare strânsă între diversele niveluri de guvernanță, în așa fel încât să ne coordonăm uh, pentru a atinge obiective comune. Conform noilor reguli, dimensiunea urbană este obligatorie. Ea este utilizată pentru a integra anumite acțiuni în vederea dezvoltării durabile. IT ne poate permite să atingem acest obiectiv. IT face ca statele membre să put, poată pune în aplicare mai multe programe operaționale în același timp. accesând fonduri conform mai multor axe de prioritate. Majoritatea statelor membre au integrat dezvoltarea locală participativă în acordurile lor de parteneriat și acest lucru indică faptul că dezvoltarea locală este considerată foarte importantă. Abordarea ascendentă de succes se bazează pe distribuția corectă a responsabilității autorităților locale și, punere, și pe punerea în aplicare a unor strategii de dezvoltare local, locală. Unele state membre nu doresc să, abordeze, să aibă această abordare ascendentă și să cedeze putere unor autorități locale. Totuși, eu cred că este esențial să dezvoltăm o strategie care va furniza informații profesionale a actorilor relevanți, mai ales instituțiilor publice care au nevoie de sprijin tehnic și financiar la nivel național și european, mai ales în primele faze de punere în aplicare. În ceea ce privește responsabilitatea pentru rezultate, este esențial ca grupurile locale să își asume această responsabilitate. Pentru că aceste instrumente să aibă succes, ele trebuie să se bucure de sprijin politic la toate nivelurile, european, național, regional și local. De aceea solicit Comisiei să emită recomandări statelor membre cu privire la felul în care să rezolve problema încrederii între diversele niveluri de guvernanță în contextul punerii în aplicare a acestor două instrumente. Pot fi utilizate diverse abordări în punerea în aplicare a investițiilor teritoriale integrate, însă eu cred că partenerii locali trebuie să joace un, un rol central aici. Ei trebuie să fie mult mai implicați în uh, responsabilitățile care țin de gestiunea, monitorizarea și auditul acestor investiții. Salut de asemenea și implicarea altor uh, grupuri locale de acțiune. Regula acum că autoritățile publice nu pot avea mai mult de 49% drepturi de vot în acele grupuri locale poate pune piedici în uh, activitatea acelor um, grupări de dezvoltare locală participativă, pentru că le lipsește know-how-ul. De aceea solicit comisiei să evalueze această regulă, să reevalueze această regulă, să identifice regiunile unde astfel de reguli pot crea probleme și să emite recomandări pentru rezolvarea situației. Este o problemă crucială mai ales pentru tinerii implicați în dezvoltarea locală participativă. Tinerii de multe ori sunt tratați ca niște grupuri dezirabile. 14 milioane de tineri nu se află, nu sunt angajați, nu sunt într-o instituție de învățământ sau de pregătire, iar rata șomajului în rândul tinerilor este de peste 50% în anumite state membre. Tinerii trebuie să fie implicați în dezvoltarea locală participativă și astfel vom putea rezolva aceste două probleme. Aș dori de asemenea să cer statelor membre să sprijine mai mult, municipiile mai mici și mai puțin dezvoltate, care de multe ori au o povară administrativă foarte mare, dar resurse foarte puține. Dezvoltarea locală participativă și investițiile teritoriale integrate sunt probleme mari pentru actorii relevanți. Trebuie să facem eforturi ca să simplificăm cadrul și să creăm uh, precondițiile necesare pentru utilizarea eficientă a acestor două instrumente. De aceea eu salut crearea unui grup la nivel înalt de experți uh, independenți pentru monitorizarea simplificării pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene. Salut și munca Comisiei în domeniul uh, reglementării mai bune. Avem nevoie de un acord în ceea ce privește recomandările. Simplificarea într-un stat, mem- într stat membru poate duce la complicații într-un alt stat membru. De asemenea, solicit Comisiei și statelor membre să definească precondițiile necesare pentru crearea unor mecanisme pentru rezolvarea litigilor între parteneriate și administrație. Trebuie de asemenea să furnizeze informațiile necesare în ceea ce privește posibilitatea de a apela anumite decizii. Recomand să se pregătească astfel de recomandări în paralel cu noile, cu noile propuneri legislative în domeniul politic de coeziune. Apoi, pe parcurs, se pot face actualizări dacă apar schimbări în negocieri. Astfel, toată lumea va putea să înainteze documentele relevante din timp. În timpul negocierilor, după cum spuneam, pot apărea actualizări. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și sugestii. Aștept să cooperăm și cred că contribuția noastră comună va duce la un raport foarte bun și acesta se va bucura de sprijin în plenară. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Vana din partea raportorilor din umbră. Doamna Vana, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, uh, Mrs. Mulțumesc, doamnă președinte, că îți dat, îmi dați mie cuvântul. Este neobișnuit. În, domn, în numele domnului Davor Șcrleț de la Verzi, aș dori să spun că își cere scuze că lipsește, are anumite obligații politice în Croația. El are următoarele lucruri să vă spună, doamna raportor. Deci îi mulțumim doamnei Tomașici pentru proiectul de raport. Este într-adevăr, într-adevăr nevoie de acest raport din proprie inițiativă. Cele două instrumente trebuie să fie puse în aplicare mai bine și de aceea insistăm că e nevoie ca ele să fie obligatorii în toate domeniile. Trebuie delegate competențele mai mult, însă actorii administrativi și politici se opun. Trebuie să trecem peste aceste uh, probleme ca să obținem rezultatele pe care le dorim. Dezvoltarea locală participativă implică atât, atât de mulți actori din societatea civilă pe cât posibil și ei nu trebuie subminați. Trebuie să le permitem experților locali să colaboreze. De asemenea, trebuie să fie conștientizați toți actorii cu privire la existența acestor instrumente și care sunt avantajele lor. Noi, verzi, vom interveni pe consolidarea rolului actorilor locali. Vom insista foarte mult pe acest lucru. Și am înțeles din uh, discuțiile anterioare că doamna Tomașici este deschisă acestor sugestii. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul acum? Domnul Santos va prezenta contribuția doamnei Rodriguez. Mulțumesc, doamnă președinte și eu aș dori să o felicit pe raportoare pentru proiectul său de raport. Din nefericire, Liliana Rodriguez nu a putut să vină în această dupămasă și m-a rugat să vă spun câteva cuvinte din partea sa. Ea este raportor din umbră pentru acest raport. Încă o dată, felicitări raportoarei. Acest raport dorește să crească performanța regiunilor și să le ajute să crească standardul, nivelul de viață de acolo, nivelul de trai de acolo, prin crearea de locuri de muncă. Pentru a atinge aceste obiective e nevoie ca regiunile să, fie, să aibă mai multă putere. E nevoie și de mai multă coeziune socială și economică. Acestea sunt obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene pentru că noi dorim ca oamenii să fie mai aproape unii de alții în Europa. Toate aceste lucruri pot fi obținute dacă există stimulente pentru coeziune. De, asem- de aceea, trebuie să simplificăm, să raționalizăm metoda de lucru în așa fel încât să ajungem la o masă critică, în așa fel încât uh, regiunile să poată să coopera între ele mai bine. Raportul acesta trebuie să consolideze aspectele locale și regionale, nu doar cele naționale. În acest raport avem cele două instrumente de investiții, IT și dezvoltare locală participativă. Ele trebuie să facă parte din efortul global al Uniunii Europene de încurajare a regiunilor. Este important ca instituțiile locale și regionale să poată lua deciziile lor proprii, în așa fel încât să se ajungă la sinergii la acel nivel, ca să se încurajeze dezvoltarea regională. Astfel vor putea să gestioneze bine proiectele și să ducă la creșterea coeziunii între regiuni și în, regiunea, în regiunile însele. Când vorbim despre acordurile parteneriat, trebuie să ne referim la competențe toți partenerii implicați într-un proiect trebuie să poată să își ducă la bun sfârșit rolul. Aici este nevoie și de sprijinul instituțiilor europene. Având în vedere că aceste noi instrumente sunt complexe, este important să oferim reprezentanților locali și regionali o pregătire foarte bună Folosindu-ne de Fondul Social European, Uniunea Europeană trebuie să sprijine regiunile. Trebuie să evităm duplicarea utilizării altor fonduri pentru aceleași proiecte. De acest lucru înseamnă că avem nevoie de un set flexibil de reguli pentru punerea în aplicare a acestor noi instrumente, în așa fel încât uh, regiunile să poată conlucra și să obțină o veritabilă sinergie împreună. Aceste eforturi trebuie să fie în toate regiunile, nu trebuie să se concentreze doar pe câteva regiuni mai înapoiate. E nevoie și de sisteme adecvate de audit și de control pentru aceste programe. Cu mult înainte ca aceste proiecte să fie puse în aplicare sau completate. E nevoie de aceste metode de audit și de control. Deci, instituțiile europene trebuie să sprijine autoritățile regionale și locale. Dacă aceste proiecte au succes, atunci ele vor fi o motivație pentru celelalte regiuni să întreprindă proiecte asemănătoare. Trebuie să folosim aceste două noi instrumente în mod eficient ca parte a politicii de coeziune. Asta m-a rugat doamna Rodriguez să vă spun. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Kijk even, uh, mijn, um, de EVP-schaduwrapporteur. Domnul raportor din umbră Buda ar fi trebuit să fie aici, însă nu îl văd. Da, e pe drum încoace. Până atunci voi spune următoarele. Raportul vine în momentul potrivit. Pe termen scurt, și asta e și o întrebare către reprezentantul Comisiei, eu aștept uh, un raport cu privire la acele contracte de parteneriat și programelor operaționale. Pentru că apoi, după acel raport, vom vedea cât de substanțial s-a lucrat. Mi-ar fi plăcut să ne spună Comisia despre câți bani vorbim, pentru că este totuși un instrument facultativ. Și dori așadar să știu câți bani sunt puși la dispoziție sau puși deoparte pentru aceste programe operaționale? Aceasta ar fi prima întrebare. Există și instrumente unde există limitări și peste tot acolo unde uh, aducem la oaltă bani din mai multe fonduri, există temerea nu de a nu începe, ci de a face uh, calculul final. Iar toți partenerii care au de-a face, care sunt implicați, spun că nu s-ar fi aplicat toate regulile, nu regulile fondului social, ale fondului de dezvoltare și așa mai departe. Și acum se pare că responsabilitatea ar fi la partenerii locali și mă întreb cum să funcționeze aceasta. Aș dori să aflu câte ceva din partea comisiei în acest sens. În același timp, raportul vine tocmai în momentul potrivit. Ar trebui să fie un raport de punere în aplicare pentru că verificăm acum aspectele practice și privind către viitor. În viitor, aceste organisme funcționale vor trebui să analizeze și transpunerea practică. Aceasta este întrebarea esențială, după părerea mea. Și pe lângă aceasta, subliniez și orientarea raportului. Însă, mă întreb și în ce măsură vorbim de ceva substanțial. Vorbim de o posibilitate? A răspuns cineva la aceste elemente. Specializarea inteligentă e pentru toți sau se face trimitere doar la experiențele din trecut. Programul LIDER și așa mai departe, orașele și satele devin și ele din ce în ce mai importante. E importantă o abordare integrală. La fel și rolul ONG-urilor, rolul cetățenilor. Și atunci asta mă întreb eu. Unde avem acel echilibru? Doamna președinte, mulțumesc, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. Iau, numele, iau cuvântul în numele raportorului nostru în umbră. În aceeași situație, domnul Ceacovici nu a putut participa. Doresc să o felicit pe doamna Tomasici pentru că avem un raport foarte bun, dar am și eu câteva aspecte suplimentare de menționat. E important că, în primul rând, să subliniem abordare, importanța unei abordări de jos în sus, când vorbim de dezvoltare teritorială. Ar trebui să subliniem asta în calitatea Comisiei Regii. Important să avem o astfel de abordare și în managementul fondurilor. Și am câteva observații de făcut. Date fiind câteva uh, valori prezentate comisiei, ar trebui să conștientizăm că nu multe țări au ales o abordare multifond reală, ceea ce e ciudat pentru că asta urmărea de fapt această abordare. E posibilă și o abordare pe un singur fond, în teorie cel puțin. Dar dacă ne uităm în practică la sinergiile reale, vom vedea că posibilitățile sunt de fapt limitate în practică. Sinergiile reale sunt atinse numai atunci când statele membre folosesc și alte fonduri, nu doar ERDF sau uh, Fondul Social European. Poate că doamna raportor va răspunde, nu știu. Nu știu dacă ține de complexitatea regulamentelor dacă e vorba de sarcină administrativă, nu știu care este cauza care îi uh, oprește pe utilizator să folosească mai multe fonduri. Poate că e pur și simplu lipsă de voință la nivel central în statele membre. Un al doilea aspect. Statele membre au fost susținute de comisie cu documente orientative despre articolul 7, de exemplu, elemente de orientare pe o dezvoltare regională, dar la ITI Comisia a elaborat doar câteva scenarii. Cer Comisiei să facă mai mult, mai, documente mai bune care să ajute orașele și regiunile care au astfel de abordări. Comisia trebuie să ne dea documente mai bune. Al treilea aspect, în acest raport nu se distinge între ITI pentru orașe și în afara orașelor. Ce s-a făcut în orașe? Vorbim de agenda urbană, E important să îmbunătățim utilizarea acestor ITI-uri cu o abordare multifond în orașe. Care sunt problemele cu implementarea acestui instrument? Și sunt de acord cu domnul Van Nistelrooy. Eu, un raport de implementare. Nu Am dorit să ne concentrăm pe modul în care sunt transpuse aceste lucruri în practică. Cum facem din teorie să ajungem la practică? Și un ultim punct. Sunt un pic îngrijorat când vorbim de dezvoltare de rezultate la nivel local, după părerea mea, entitățile mici, actorii mici, se vor pierde în complexitatea regulamentelor noastre. Eu cred că e foarte important să avem uh, influență locală când vorbim de, această, uh, de aceste elemente și să avem o abordare de jos în sus. Cer deci statelor membre să sublinieze importanța celor de inițiativelor acestora și să dea și actorilor locali, dar și statelor membre, flexibilitate în cadrul politic național. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc! Da, domnule Buda, v-am văzut. Domnul Van Nistelrooy a prezentat deja situația în câteva cuvinte, în numele dumneavoastră. Vă voi da cuvântul, dar după doamna D'Amato, ca să închidem uh, cercul cu colegii care doresc să participe la această discuție, după care vă vom da și dumneavoastră cuvântul. Doamna D'Amato. Mulțumesc. O analiză a avantajelor și a problemelor cu cele două instrumente este foarte necesară, în special în acest moment. Din informațiile prezentate de comisie, este vorba de instrumente care, dacă sunt utilizate corespunzător, aduc o plus valoare pentru politica teritorială și de coeziune. Putem spune că aceste instrumente reprezintă un test pentru dezvoltarea unei cooperări viitoare între diferite niveluri ale administrației. Pentru a atinge rezultate bune, este important să fie îndeplinite anumite condiții. Unele sunt foarte bine descrise în textul colegei noastre. Ce mi se pare important este încrederea reciprocă între autorități la nivel regional și la nivel național. Statele membre văd că au rezerve față de această abordare de jos în sus. Cred că aici suntem cu toții de acord. Această abordare ar presupune o implicare mai puternică a actorilor subregionali și ar aduce cunoștințe concrete, practice ale experților din teritoriu. Dar aceste rezerve există și în unele uh, state membre țin de scepticismul față de capacitatea autorităților locale și regionale, de aceea acestea trebuie susținute tehnic, trebuie însoțite în planificare și în transpunerea strategiei. Comisia face foarte bine ceea ce face, creează o punte de legătură între aspectele uh, uh, uh, urbane, scuze, cu zona regională, dar ar trebui și structurată această planificare. Mai mult decât atât, la dezvoltarea participativă ar trebui să avem grijă să evităm conflictul de interese și la interacțiunea între partenerilor publici și cu cei privați. Avem nevoie de un echilibru între, pe de o parte, eficiența instrumentelor, transparență, pe de altă parte și simplificare propunerea doamnei raportor de a duce mai departe lucrurile, deci de a crea o cotă cu caracter obligatoriu, presupune că cele două instrumente să aducă rezultate bune. Este o idee care îmi place, dar totul depinde și de o analiza performanței, nu doar de uh, banii cheltuiți până la urmă. Cred că vom mai avea și alte discuții și va trebui să analizăm cu atenție pe ce criterii ne uh, prezentăm, ne uh, bazăm situația. Mulțumesc. Doamna Bresu. Grazie, președinte. Mulțumesc. Aceste instrumente, așa cum au spus deja colegii, există de multă vreme. Acum, ce e nou la acest program este că se poate utiliza mai mult de un fond. Sigur că asta poate duce la suprapuneri între diferite instrumente. Pentru că e vorba de instrumente care nu se referă la o singură temă, un singur subiect, sunt proiecte integrate, teritoriale. Și dacă vorbim de proiecte multifond, problematica diferă deja. Sunt lucruri care mi se par a fi foarte dificile în acest moment. Pe de o parte, cred că trebuie să subliniem importanța acestor instrumente, asta în special dacă dorim să includem și zonele urbane în politica de dezvoltare, atunci aceste proiecte integrate sunt foarte importante. E tipic ca aceste proiecte să fie prevăzute pentru dezvoltarea zonelor urbane. Dacă dorim să implicăm și orașe mai mici sau zone rurale chiar, atunci CLLD reprezintă o mai bună abordare. Dar nu întotdeauna merge această, nu funcționează această abordare multifond. De multe ori planul este făcut de așa natură că există o situație conflictuală cu alte elemente descrise, de, decise la alte niveluri. Deci există fricțiuni posibile. Eu cred că aici, în comisia noastră, trebuie să clarificăm mai bine în ce măsură această abordare multifond poate fi folosită. Cei care lucrează în aceste proiecte, care încep să lucreze, au diferite temeri, trebuie să aibă în vedere diferite texte juridice, situația devine foarte complexă și neclară, de fapt. De aceea am ruga să se analizeze cu atenție cele două instrumente foarte importante pentru dezvoltarea regională integrată. Avem această problemă a suprapunerii și cu fondurile multiple. Asta pe de o parte. Pe de altă parte acum, sigur, vom vorbi și cu doamna comisar, vom vorbi despre simplificare, La toate aceste instrumente avem nevoie de simplificare. E vorba de un mare tot comun care e compus din multe acțiuni mai mici. E important să se sublinieze în același timp că trebuie, sigur, făcută o evaluare uh, având în vedere fiecare mică acțiune în parte, dar și pe proiectul mare în ansamblu. Mi-aș putea închipui și că pentru dezvoltarea strategiilor care fac strategiilor macro-regionale din Europa, că am putea proceda la fel. Dar cum facem să se potrivească aceste aspecte, ce riscuri există, cum facem să nu complicăm prea tare totul. Trebuie să coordonăm totul, trebuie să acoperim diferite zone, atât urbane cât și rurale, cum pot funcționa aceste lucruri concret, practică, dacă dorim să procedăm astfel? E vorba de niște teritorii foarte mari, de o zonă foarte mare, care nici nu țin de un singur stat membru în unele cazuri. Și totuși, cred eu, că avem instrumente foarte potrivite pentru această strategie. Deci ar trebui să ne gândim mai bine. Mulțumesc. Domnul Hetman. Mulțumesc. Doresc și eu să mulțumesc, doamne raportor. Într-adevăr, problema investițiilor teritoriale integrate este foarte importantă. Dezvoltarea locală, toate aceste instrumente sunt foarte utile în toate statele membre. După părerea mea, nu cred că ar exista regiuni sau state membre cărora nu le-ar păsa de această abordare de jos în sus. Noi credem că e o abordare importantă când vorbim de implementarea unor astfel de instrumente. Mai problematică e administrarea unor astfel de instrumente. Eu aș dori să acordăm mai multă atenție acestui fapt. În unele state membre există prea multe niveluri de administrare ale acestor instrumente. De aceea, beneficiarii sunt descurajați, în special când sunt entități mici sau comunități mici. Sunt prea multe niveluri de gestiune și nu există încredere între ele. Fiecare instituție, fiecare autoritate de gestiune va încerca să lasă oarecare independență în luarea deciziilor. Sigur că aceasta va limita posibilitatea grupurilor locale care doresc să utilizeze aceste instrumente. De aceea ar trebui să acordăm multă atenție întregului proces de management. Fiecare abordare de jos în sus Trebuie să ne aducă aminte că cei de jos, cei care vor folosi instrumentul, ar trebui să aibă cel mai, cel mai mare nivel de independență în luarea deciziilor. Ei vor decide cum uh, să le utilizeze. Degeaba avem o minunată abordare de jos în sus, dacă grupurile de jos vor vedea multe niveluri deasupra lor nu, le, nu vor mai folosi aceste instrumente, nu vor fi dispuși. Și încă un lucru, există multe entități locale care nu au potențialul de a implementa strategia de dezvoltare pe un astfel de teritoriu. Poate că ar trebui noi să găsim cum să procedăm, astfel încât la fiecare nivel administrația să fie utilă și să susțină grupurile locale. Și acum ultimul vorbitor, dar nu cel din urmă, domnul Buda. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc pentru înțelegere. Din păcate, avionul meu a avut întârziere și n-am putut să ajung la timp. Felicit și eu doamna raportor pentru activitatea depusă și vreau să vă spun că în această perioadă de la ultima dezbatere am avut discuții cu reprezentanții asociațiilor orașelor și comunelor din uh, românia dar și cu reprezentanți uh, ai grupurilor de acțiune locală discutând despre cele două instrumente pe care le avem uh, pe masă ceea ce mi au spus cei din partea asociațiilor orașelor și comunelor mi au spus că se bucură foarte mult că avem în dezbatere din nou aceste instrumente însă m au rugat în felul următor să le faceți să fie într adevăr funcționale. eu vin dintr un stat uh, din uh, estul europei unde din păcate există în momentul de față destul de multă birocrație. sperăm să se schimbe pentru că avem un uh, prim ministru care are sorginte la bruxelles dar marea problemă în momentul de față este legată de descentralizare și de aceea este foarte important să mergem cu această abordare în așa fel încât să dăm posibilitate ca cei de jos să meargă în sus pentru că ei știu cel mai bine mergând pe aplicarea acelui principiu al subsidiarității pentru că jos se știe de fapt care sunt nevoile uh, comunității locale pentru că până la urmă dacă ai de a face cu următoarea situație în care taxele locale pe care tu le produci la nivel local toate sunt duse la nivel central tu neavând posibilitatea să te dezvolți ai o foarte mare problemă uh, mai departe și aici trebuie să avem două obiective uh, majore pe de o parte combaterea șomajului în rândul tinerilor pentru că există posibilitatea asta uh, prin aceste instrumente și din păcate europa se confruntă cu o astfel de situație iar pe de altă parte este important să avem capacitatea să atragem investițiile private în tot acest uh, circuit tocmai pentru a pune și a valorifica cât se poate de bine oportunitățile locale pentru că în fond și la urma urmei de asta discutăm să reușim să creăm capacități care să permită o dezvoltare locală ținând cont de uh, specificul fiecărei zone. Uh, am convingerea că într un final mă voi putea duce în fața colegilor din uh, administrație și le vom da niște instrumente care într adevăr să fie funcționale pentru ei și să le poată valorifica așa cum trebuie. mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul doamnei Tomașcici, aș dori să aud răspunsul comisiei. Au fost mai multe întrebări, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc și raportoare pentru proiectul de raport. Da, au fost formulate multe întrebări. Vorbim despre două instrumente, cadru teritorial în două variante și, de asemenea, despre diverse fonduri europene, despre diverse programe. Pentru perioada curentă, au existat niște instrucțiuni de a proceda pentru statele implicate, nu doar uh, scenarii posibile, dar uh, au fost furnizate documente, au fost uh, elaborate instrucțiuni. În ce privește cifrele, domnul Van Nistelrooy ne-a întrebat cât s-a implementat de fapt, dacă noi suntem uh, conștienți că 20 de state membre vor implementa investițiile teritoriale integrate și uh, că este o mare varietate. Da, ă, două treimi vor fi folosite pentru strategiile urbane integrate, care vor fi obligatorii în ă, cadrul actual de aplicare a Fondului de Dezvoltare Ur Urbană. Este vorba în clipa de față de 16 state membre care utilizează fondurile pentru susținerea strategiilor urbane și uh, trebuie uh, ca în zona urbană cel puțin 5% din resurse să fie folosite, de asemenea în domenii care să uh, fie axate pe o economie cu un nivel redus de bioxid de carbon. Mai există însă și alte tipuri de strategii teritoriale, un fel de uh, zonă din afara centrelor urbane, dar din acest punct de vedere încă nu ne-am finalizat strategia. Din uh, fondurile de dezvoltare și uh, recurgând și la alte tipuri de fonduri, Știm că există 17 state membre care fac uz deja de aceste strategii și 1,2 miliarde uh, au fost alocate până în clipa de față, în plus față de dezvoltarea rurală uh, dar și uh, adăugând domeniul pescuitului, care este o activitate tradițională și în plus față de uh, fondul de dezvoltare socială. Acestea sunt cele două formule care fac uh, o abordare integrată posibilă și bineînțeles că vom uh, monitoriza programele pe care le coordonăm într-un management partajat cu statele membre și de asemenea vom lansa studii care urmează să fie efectuate în lunile următoare, pentru că dorim după aceea să publicăm rezultatele privind strategia urbană, eh, dar și eh, privind utilizarea investițiilor teritoriale integrate să vedem ce s-a realizat în programele operaționale, unde este nevoie de susținere din partea Comisiei. Este vorba de strategiile conform articolului 7 și există o rețea de susținere a acestor demersuri în care se pot uh, elucida toate problemele uh, care apar în zona urbană și este o cooperare care se derulează pe bază regulată cu orașele, cu cei care administrează aceste programe. În plus față de aceste studii, de asemenea, vom uh, susține, vom stimula discuția. Iar în ce privește uh, Dezvoltarea locală participativă și utilizarea fondurilor la dispoziție. În uh, decembrie la Edinburgh vom discuta despre alocarea acestor fonduri, despre toate autoritățile administrative care au uh, programe privind dezvoltarea locală participativă pentru a putea să ne concentrăm pe mesajele care pot fi desprinse și uh, să încercăm să uh, rezolvăm toate problemele care pot să apară. Câteva observații și în legătură cu cooperarea în domeniul DLP. Încercăm să ne extindem uh, analiza și uh, Colaborăm și cu OCDE, ă, avem misiuni comune, există legături cu activitatea OCDE, există studii elaborate în comun. Este de asemenea o chestiune de interes pentru noi. Cred că pot să mă opresc aici Președinta, mulțumesc. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul acum doamnei Tomașici pentru a răspunde la întrebări și pentru observații finale. Mulțumesc foarte mult. Este primul proiect de raport pe care îl elaborez uh, în Parlamentul European. Uh, am uh, făcut tot ce am putut, am ascultat multe opinii, am realizat că există o lipsă de încredere. Pentru că nu toate statele membre dezvoltă aceeași politică locală. Și asta înseamnă că oamenii uh, nu au uh, în egală măsură acces la informații. Ca atare își pierd încrederea. Trebuie ca atare să vedem dacă am putea să înființăm un organism independent care să informeze pe cetățeni și uh, să existe uh, o posibilitate de a contacta pe cineva dacă lucrurile nu uh, merg cum trebuie sau dacă se încalcă legea. Uneori cetățenii sunt neglijați, nu sunt uh, bine informați. Da, știu că aceasta este o problemă care duce până la urmă la o lipsă de încredere din partea cetățeanului. Voi fi bucuroasă să primesc toate sugestiile dumneavoastră care ar putea să îmbunătățească acest raport. Președinte, mulțumesc. Doresc să vă amintesc că pe 16 decembrie la prânz este termenul limită de înaintare a amendamentelor. Și continuăm acum cu punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre un schimb de vederi pe marginea raportului privind cooperarea teritorială europeană, cele mai bune practici și măsuri inovatoare. Eu sunt raportoare pentru acest subiect, deci trebuie să-mi dau cuvântul. Dar aș vrea să-i întreb pe colegi, există vreo procedură specială atunci când uh, președinta uh, este și raportoare? Nu, secretariatul îmi spune că nu există vreo procedură specială. Dați-mi voie ca atare să mă servesc de limba maternă, pentru că voi prefera să mă exprim în limba bulgară. Cooperarea europeană teritorială este unul din domeniile în față de care există un interes maxim din partea statelor membre și din partea regiunilor pentru că este un domeniul cheie pentru dezvoltarea economică transnațională, pentru cooperarea interregională din cadrul Uniunii Europene. Astăzi eh, vă voi prezenta ideile mele în legătură cu subiectul acestui raport. Ținând seama de importanța eh, acestei cooperări. Este vorba despre o componentă a politicii de coeziune, de fapt, și voi încerca să mă concentrez pe structura raportului meu, să vă prezint câteva elemente asupra cărora mă voi opri în document. În primul rând este vorba despre valoarea adăugată a cooperării teritoriale europene în atingerea obiectivelor strategiei 2020. Eh, Care pot fi contribuțiile pentru a ajunge la uh, coeziune teritorială în al doilea rând și în al treilea rând cooperarea europeană uh, teritorială uh, poate să ducă la coordonarea politicilor și la o mai mare coerență. Din acest punct de vedere, cooperarea teritorială europeană uh, are o importanță cheie, cum spuneam. Și cred că va trebui să ne concentrăm pe o simplificare a ETS-ului, care este până la urmă o provocare pentru uh, toate demersurile noastre în uh, acest domeniu. Mă voi concentra însă și pe perioada post-2020 și pe stimularea încrederii publice, pe o mai mare vizibilitate a etc ului Pentru că toate uh, aceste subiecte, până la urmă, trebuie să declanșeze o dezbatere largă pentru viitoarea uh, dezvoltare a cooperării noastre și pentru realizarea coeziunii teritoriale. Sigur că uh, ar mai fi multe alte aspecte implicate. În cadrul discuției preliminare sunt convinsă că și dumneavoastră uh, veți face multe sugestii. Vorbind despre cooperarea teritorială europeană și contribuția pentru realizarea strategiei uh, Europa 2020, vreau să afirm că această cooperare poate să aibă o contribuție esențială pentru dezvoltarea economică și socială, mai ales în zonele de graniță, pentru că poate stimula investițiile uh, le poate orienta uh, strategic și uh, le poate concentra mai bine, ceea ce este foarte important. 80% din finanțarea în cadrul programelor de cooperare teritorială trebuie să se concentreze pe zone cheie, dezvoltare, cercetare, agenda digitală, de asemenea o economie mai uh, uh, săracă în uh, emisii de bioxid de carbon și um, axată mai puțin pe utilizarea cărbunelui. Deci uh, pot fi multe proiecte uh, realizate în acest context uh, ca un nou instrument al politicii de coeziune care poate să contribuie la măsuri mai eficiente în folosul unei mai mari coeziuni. Aș dori să subliniez și contribuția președinției luxemburgheze pentru că, sub președinția luxemburgheză, cooperarea teritorială europeană a devenit o prioritate. Au fost elaborate o serie de documente în acest domeniu care au fost prezentate în uh, reuniuni specializate. Președinția luxemburgheză uh, în felul acesta a pavat calea și pentru uh, proiecte post-2020 și de asemenea ă, ă, a stimulat un studiu de impact ă, privind modificările care urmează să se producă în perioada 2014-2020 în ce privește coeziunea. Este așteptăm uh, uh, un studiu de impact în 2016. Comisia Regii de asemenea a elaborat un aviz în uh, ce privește semnificația cooperării teritoriale europene pentru politica de coeziune. În raportul meu voi pune accent pe uh, orientarea spre performanță, pentru stimularea uh, investițiilor din bugetul pentru cooperare teritorială, care să țină seama de uh, necesitățile diverselor regiuni și zone uh, care urmează să fie discutate în Comisia uh, Regii. Dar uh, vom putea să avem o discuție și pentru perioada post-2020. Va trebui să avem o viziune clară în ce privește buna echilibrare a bugetului, eh, pentru că eh, măsurile care trebuie să ducă la coeziune teritorială trebuie să eh, fie cât mai eficiente. Va fi important de asemenea să colectăm informații din statele membre, din regiuni, Organismele europene, de asemenea, trebuie să colecteze și să schimb, aibă un schimb de informații. Uh, trebuie să ne gândim și la datele care vor fi furnizate de Eurostat. Deci, în ce privește obiectivul de realizare a coeziunii teritoriale, trebuie să avem în vedere agenda teritorială și uh, realizarea uh, agendei de a crea noi unități teritoriale uh, dincolo de um, programele statelor membre. Pentru că EPSPO a analizat diverse scenarii teritoriale și a dezvoltat o, un punct de vedere privind perioada post-2020, bazându-ne pe aceste informații, vom putea să uh, înțelegem că trebuie să ne bazăm ă, cooperarea teritorială pe uh, o abordare policentristă. Trebuie să existe o legătură strânsă între teritoria, uh, cooperarea teritorială și macrostrategii, pentru că prin uh, cooperarea teritorială ne asumăm un rol semnificativ de dezvoltare a, inclusiv a regiunilor dezavantajate Vom putea ajunge astfel la o mai mare complementaritate și o mai bună coerență, inclusiv a dezvoltării pe plan național. Cooperarea teritorială, de asemenea, trebuie să fie legată de toate celelalte programe existente și instrumente financiare la nivel comunitar. Mă voi concentra pe rolul uh, cooperării teritoriale europene în domeniul cercetării și inovației pentru că mai ales în programele Interreg trebuie identificate zonele în care regiunile, țările, diversi parteneri pot coopera în cadrul cooperării transfrontaliere. Iar din acest punct de vedere, este foarte important să ajungem la o specializare inteligentă să extindem cooperarea teritorială europeană ca într-un fel de laborator care stimulează proiectele novatoare. Iar aceste proiecte vor putea fi folosite și de către alte programe și instrumente, vor putea să stimuleze facilități de cercetare transfrontalieră, și parteneriate transfrontaliere în folosul cercetării și inovației uh, în Europa. Iar în ce privește managementul și coordonarea, și a grupurilor care uh, se vor dedica cooperării teritoriale, este important să existe o specificitate a coordonării și activității de management Trebuie să uh, folosim poate fondul de investiții strategice pentru a asigura o complementaritate, pentru a exista o uh, coerență și eficacitate a programelor și pentru perioada post-2020. Comisia trebuie să facă deja estimări privind următoarea perioadă de programare. Simplificarea este esențială în domeniul cooperării teritoriale europene. Simplificarea este necesară atât în ce privește eh, reglementările actuale, cât și politicile naționale. Este nevoie de o mai bună asistență tehnică, de management electronic în ce privește cooperarea teritorială. Instrumentele financiare trebuie să fie folosite într-o manieră mai eficientă, mai amplă, trebuie să folosim uh, instrumente ca investiții private și investiții uh, de uh, acest tip și în cooperarea teritorială. S-a sugerat de asemenea să fie folosit un nou instrument special pentru aplanarea litigiilor între parteneri și între statele membre, când este vorba despre cooperarea teritorială mai ales în cadrul acestor uh, grupuri care se vor ocupa de cooperarea teritorială. Aceste instrumente vor putea fi dezvoltate dacă toți uh, acționarii, toate părțile direct interesate vor uh, colabora. Dincolo de perioada actuală de programare în cadrul cooperării teritoriale europene, trebuie să avem în vedere stimularea rolului Interreg Uh, mai multă inovație, atracția investițiilor private uh, și aplicarea unor strategii de dezvoltare teritorială, fie între statele membre, fie între regiuni. Mai există și un alt subiect asupra căruia doresc să mă opresc în raportul meu. Este vorba despre semnificația și vizibilitatea cooperării teritoriale. Uh, Trebuie să conștientizăm rezultatele, trebuie să analizăm uh, rezultatele uh, din uh, programele de cooperare teritorială. Acestea ar fi câteva din ideile mele în ce privește raportul privind cooperarea teritorială europeană. Aștept cu interes observațiile dumneavoastră și îi invit pe Uh, raportorii din umbră să se pronunțe. Domnul Hetman, prima intervenție. Dziękuję serdecznie, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul și în primul rând, aș dori să vă mulțumesc. Deci îi mulțumesc doamnei raportoare pentru o introducere foarte interesantă pentru acest document pe care sper să îl avem în față cât de curând. Cooperarea teritorială europeană se bucură de foarte mult interes în rândul beneficiarilor și în ultimii 25 de ani s-a bucurat de din ce în ce mai mult interes. Este un exemplu de instrument pe care ONG-urile îl iubesc, pe care îl iubesc și micile comunități. Există anumite proiecte puse în aplicare la cel mai local nivel, care rezolvă probleme foarte practice, dar care din perspectiva Bruselului pot părea irelevante. Din 2007 până în prezent, cooperarea teritorială europeană a constituit un element uh, esențial politicii europene de coeziune din această politică. Mă bucură faptul că doamna raportoare, doamna președinte, dorește să sublinieze ideea că rezultatele acestor programe trebuie diseminate mai bine. De multe ori ele sunt ignorate. Totuși, relevanța lor practică pentru comunitățile locale este extrem de mare. Programele acestea se desfășoară de multă vreme, au fost foarte flexibile în ultimii 25 de ani. În anii 90, de exemplu, s-au concentrat pe transport și pe infrastructură rutieră. Apoi am trecut la proiecte de mediu, la turism, la sănătate, la schimburi de tineret și așa mai departe. Deci sunt un, toate aceste instrumente sunt foarte bune și trebuie promovate, iar rezultatele lor trebuie să fie publicate. Revenind la discuția de adineauri, cei care lucrează la investițiile teritoriale integrate ar putea să analizeze anumite bune practici din uh, domeniul cooperării teritoriale europene. Există anumite proiecte umbrelă puse în aplicare de către regiunile europene. Avem foarte multe rezultate foarte bune în acest domeniu. Mă bucur să aud că așteptăm uh, mai multă simplificare în fiecare domeniu în care sunt utilizate instrumentele financiare europene. În toate aceste zone e nevoie de simplificare. Experiența mea în Polonia este de așa natură încât uh, eu acolo eram uh, responsabil pentru cooperare la nivel de minister. Deci, Foarte mulți oameni erau responsabili pentru punerea aplicare a acestui program. Fiecare program are, are o abordare diferită, o perspectivă diferită. Și sunt de înțeles aceste lucruri. De exemplu, la o frontieră poate că sunt puse în aplicare trei programe diferite și asta este un lucru bun. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că cei care folosesc programele respective au cea mai mare influență asupra felului în care sunt formate aceste programe. Cooperarea este și esențială și trebuie să ne concentrăm pe ea. Doamna președintă a mai spus și că, în sfârșit, Interreg trebuie să devină un element de cooperare teritorială europeană. Ideea la ora actuală stagnează, nu este pusă în aplicare în multe locuri, poate nu din cauza că lipsesc instrumentele financiare, ci din altă cauză, nu există soluții sistemice. Cooperarea teritorială europeană ar trebui să țină seama de punerea în aplicare de proiecte dorite de către anumite guverne locale, autorități locale, în context transfrontalier. Trebuie să fim inovatori. Trebuie să avem o abordare inovatoare față de cooperarea teritorială europeană. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe proiecte puse în aplicare la nivel local. Trebuie să facem un pas mai departe. Trebuie să abordăm și cercetarea și dezvoltarea, de exemplu. Așadar, am putea include acest element în raport. Apoi, pe viitor am putea am putea încerca să sprijinim și anumite soluții pentru afaceri. Afaceri care au o componentă transfrontalieră. Chiar și la ora actuală, acest, acest gen de oameni de afaceri cooperează între ei, dar nu au un sprijin direct. Am putea să ne gândim așa dar pe viitor cum am putea schimba situația mai ales la ora actuală, când în foarte multe state membre șomajul atinge cote foarte înalte. De obicei, teritoriile aflate la graniță se află la periferia statelor membre. Așadar, aceste programe ar putea sprijini proiectele din acele regiuni, să creeze locuri de muncă, să-i păstreze pe tineri în regiunile respective. Deci, ca tinerii să nu mai părăsească regiunile respective. Eu cred că discuția aceasta pe tema cooperării teritoriale europene va fi foarte rodnică și cred că raportul dumneavoastră, doamnă președinte, va fi foarte interesant. Vă mulțumesc. Mulțumesc. am să spun următorul lucru. Doamna Dăncilă nu poate să ni se alăture astăzi. Mi-a transmis în scris care este poziția ei în calitate, în calitate de raportor din umbră. Deci, iată, ne cam schimbăm un pic procedurile, dar e pur și simplu din cauza faptului că ne întâlnim lunea. Următorul coleg care a cuvântul este domnul Van Mentelberg. Domnul Van Mentelberg, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Da, doresc să iau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Propunerea dumneavoastră este foarte bună vis-a-vis -vis de felul în care să abordăm acest raport. Am două chestiuni de spus. În primul rând, mobilitatea continuă a ocupării forței de muncă transfrontalier. Este important să abordăm și această chestiune în raportul dumneavoastră. Cred că foarte mulți europeni sunt foarte talentați, dar nu pot folosi talentele respective în zonele transfrontaliere datorită anumitor obstacole. Deci trebuie să încurajăm mobilitatea transfrontalieră a forței de muncă. Va fi și un pachet în acest sens de partea doamnei comisar Tyson, dar este esențial să abordăm această problemă și din punctul de vedere al cooperării teritoriale europene. Apoi, al doilea lucru pe care doream să îl abordez, regulile. Dacă vorbesc cu antreprenorii despre Interreg, primul lucru pe care mi-l spun este următorul. Da, e drăguț dacă dorești să ai o anumită certificare în administrație. Da, dacă vrei să lucrezi cu hârtii. Dacă vrei să ai o hârtie în plus și să o pui într-un dosar. Dacă vrei să vorbești cu foarte mulți auditori, da, e bine. Dar dacă nu pe asta ce concentrezi, dacă ești un antreprenor care dorește să înființeze un IMM sau un startup, și ce con- te concentrezi pe creștere, pe locuri de muncă, pe bunăstare, atunci te blochezi în gestiunea fondurilor europene. Noi cerem alte aptitudini decât aceea, aceea de a fi un bun antreprenor care creează bunăstare. Deci asta este important. Cum putem obține simplificarea fondurilor europene mai ales când avem de-a face cu Interreg, cu cooperarea teritorială europeană. Uneori, autoritatea de gestiune nici măcar nu se află în propria țară. De exemplu, oamenii din Olanda, când vorbesc despre un program Interreg, trebuie să meargă la Lille, în Franța. Și trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla după alegerile din Franța, dacă uh, Frontul Național va câștiga în acea regiune unde se află orașul Lille, în regiunea nord pas de calais dar nu, la asta doream, nu pe asta doream să mă concentrez aici. Doream să spun că este important să simplificăm procedurile. Dacă trebuie să lucrăm transfrontalier, haideți să simplificăm regulile, să reducem povara administrativă. Antreprenorii, oamenii care lucrează în universități, nu au nevoie de un loc de muncă doar ca să completeze hârtii și hârtogărie. Mulțumesc. Doamna Vana are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul din umbră, Bronis Rope, își cere scuze pentru absență. El salută această inițiativă. Este necesar ca Parlamentul European să lucreze pe acest uh, domeniu. Interreg are, iată, 25 de ani. Consiliul a adoptat aminte concluzii acum 10 zile. Cooperarea teritorială europeană este unul dintre instrumentele din politica de coeziune care are cea mai mare plus valoare europeană. Dovezile arată că cu cât durează mai mult această cooperare transfrontalieră, cu cât se intensifică, cu atât se intensifică și cu atât uh, devine mai puțin obstructivă granița. Eforturile trebuie să crească și trebuie să crească cooperarea în acest domeniu. Este esențial să fie alocate suficiente resurse în acest sens. Totuși, situația nu stă așa în CFM-ul actual, deoarece s-a tăiat din propunerea inițială. Există anumite provocări specifice aici și nu pot fi uh, urmate liniile directoare din programele principale, de exemplu, concentrarea tematică sau concentrarea pe rezultate. Cooperarea teritorială este importantă și în criza refugiaților și trebuie să ne concentrăm și pe acest lucru. Domnul Bronis Rope abia așteaptă să contribuie la acest raport în calitate de raportor din umbră, deoarece are o bogată experiență în acest domeniu. Pentru că a lucrat 20 de ani într-un municipiu la frontieră și el se va concentra pe trei uh, aspecte. În primul rând, impactul practic al cooperării teritoriale europene. În al doilea rând, dorește să se refere la definiția calităților excepționale ale cooperării teritoriale europene, spre deosebire de programele principale. Și în al treilea rând dorește să se concentreze pe îmbunătățirea procedurilor și pe bunăstare și pe mediu, mai ales. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Adinolfi. Mulțumesc, doamnă președinte. Cooperarea teritorială este un instrument la dispoziția noastră și are o caracteristică definitorie, mai ales la ora actuală. Prin intermediul acestui instrument, diverse state cooperează. Avem programe comune și se împărtășesc experiența. De aceea este esențial să încurajăm cooperarea transfrontalieră. Trebuie să ne asigurăm că există coeziune. Există câteva probleme din anumite regiuni. De aceea este bine să împărtășim experiențele noastre și să folosim cooperarea teritorială. Ea se poate dovedi de foarte mare valoare. Dezvoltarea cooperării teritoriale și cooperării transfrontaliere sunt foarte importante, dar noi ce dorim să subliniem? Ea nu ar trebui să fie doar funcțională. Trebuie să ținem seama și de nevoile regiunilor. Regiunile și nevoile lor trebuie să fie aparate. O abordare de jos în sus nu trebuie să fie absolut uh, omniprezentă. Doamnă președinte, în calitate de raportoare, sunt sigură că colaborarea dumneavoastră cu raportorii din umbră va avea uh, rezultate satisfăcătoare. Eu sunt membru supleant aici și nu am vorbit de multe ori în Comisia Regii, dar sunt sigură că voi avea astfel oportunitatea de a cunoaște mai bine colegii și să cooperez mai bine cu ei. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug și eu câteva lucruri celor spuse domnul Hetman. În prezentarea dumneavoastră ați spus că doriți să vă concentrați pe idei pentru viitor. Doriți să analizați cele mai bune practici și măsurile de inovare și doriți să vă orientați către viitor. Sunt foarte mulțumit de această atitudine a dumneavoastră pentru că sunt dezamăgiți de ceea ce am văzut la raportul SET. În ceea ce privește cooperarea teritorială. Este bine ca noi, aici la Parlament, ne orientăm către viitor acum, în acest raport, și analizăm cele mai bune practici. Avem perioada 2014-2020 și la începutul acestei perioade am avut doi ani foarte dificili. Nu vreau să spun că au fost ani pierduți, dar au fost ani dificili. Au fost ani în care am încercat să înțelegem, să pricepem cum funcționează noile regulamente. Am avut aceste contracte, aceste parteneriate, programe operaționale și am încercat să punem, aplicare, să punem în aplicare toate aceste lucruri. Dacă e să învățăm ceva nou pentru perioada de după 2020, nu avem timp de pierdut. Trebuie să analizăm timpul pe care l-am petrecut uh, dezvoltând aceste noi regulamente. Dacă vrem să facem asta, până în 2018 trebuie să avem o propunere concretă. Este excelent faptul că Parlamentul se concentrează pe acest lucru. Parlamentul și-a exprimat uh, poziția în raportul domnului Deutsch și-a exprimat poziția cu privire la cooperare. Aceasta este esențială. și dumneavoastră ați fost la Luxemburg săptămâna trecută. Problemele teritoriale nu sunt o problemă pentru statele membre. Deci nu, niciun stat membru nu dispută faptul acesta. La o reuniune recentă a Comitetului Regiunilor s-a dezbătut această problemă de asemenea. Și s-a constatat că există un risc, există presiune asupra sistemului Schengen – anumiți șefi de guvern spun că poate ar putea înființa o, un mini-spațiu Schengen. Mesajul esențial este că nu trebuie să se întâmple acest lucru. Cooperarea teritorială depinde de eliminarea granițelor, nu de înființarea de noi granițe. Dacă începi să oprești tirurile la frontieră, vor fi foarte multe probleme, de exemplu. Trebuie să vedem care este situația în Europa. Trebuie să demonstrăm faptul că politicile teritoriale sunt esențiale. Cred că este un mesaj bun de transmis, doamnă președinte, în raportul dumneavoastră și ne aștept să avem această dezbatere. Indiferent ce se întâmplă în alte domenii de politici, doamnă președinte, dimensiunea teritorială și cooperarea transfrontalieră trebuie, trebuie să fie menținute ca un element important. Deci abia așteptă textul final, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, colegul Bresa. Grazie, președinte. Uh, anch'io... Mulțumesc, doamnă președinte. și eu sunt foarte interesată de faptul, de modul în care veți insista pe aspecte precum inovație. Așa cum ați spus mai devreme, acum după ce folosim acest instrument de atâția ani, 25 de ani, ne punem niște întrebări. Multe întrebări, aș spune. Eu trăiesc de foarte mult timp într-o regiune de frontieră și susțin cooperarea teritorială și cooperarea transfrontalieră. Dar așa cum știți, această coeziune e împărțită în trei instrumente. Pe de o parte un instrument pentru frontiere, unul pentru rețele, de fapt o rețea virtuală care nu ține cont de diferențele, de distanțele reale între regiuni. Eu cred că o discuție despre ce au creat aceste instrumente, ce o coeziune reală între zone de frontieră, o astfel de discuție trebuie să aibă loc acum. Poate că, de fapt, am creat astfel mai mult uh, Schengen, chiar cu această periclitare din zilele acestea. Să cred că în trecut am avut de a face mai degrabă cu proiecte metodologice și nu cu proiecte reale, locale. Dacă se transpune acest instrument, trebuie să devină un instrument care dezvoltă politicile și nu neapărat metodele. Și în special ar fi interesant să vedem câte relații europene teritoriale au fost create prin aceste instrumente. Ar fi interesant să și vedem dacă aceste instrumente mai sunt utile, de fapt. În special acolo unde există o strategie macroregională. Avem cu adevărat nevoie de instrumente interregio și acolo nu ar fi mai bine să folosim acele mijloace pentru proiecte un pic mai mari? Să ne întrebăm de ce inovații avem nevoie să ținem cont și de faptul că se vorbește mult despre frontiere, dar nu peste tot. În anumite locuri, da. În alte părți, aceste uh, proiecte chiar au ajutat cooperarea dintre orașe, dintre universități, uh, spitale și centre de cercetare. Dar unde s-a întâmplat acest lucru și unde nu s-a întâmplat? unde s-a vorbit prea mult și s-a făcut prea puțin. Sunt locuri unde nu există suficiente rezultate concrete. dacă nu trebuie folosite împreună, de multe ori tind să fie folosite împreună cu alte instrumente din politica de coeziune sau merge fiecare pe direcția proprie, nu știu. Aceste fonduri au fost întotdeauna folosite împreună acolo unde acest lucru a fost posibil? Există dubii și față de rezultatul didactic al acestor exerciții. Cei care finanțează crearea de rețele între diferite regiuni din Europa, ce s-a produs în mod concret acolo? Sunt instrumente pentru găsirea de parteneri pentru astfel de proiecte comune sau s-a făcut un pic mai mult decât atât? Eu mi-aș dori ca pe viitor, la această planificare, să vorbim, să plecăm de la o analiză a rezultatelor reale, a rezultatelor concrete pe care le-am putut găsi în acest domeniu, dincolo de toate spiciurile și cuvintele frumoase. Atunci când constatăm că această cooperare e slabă și nedezvoltată, apar dubii, în special în ceea ce privește utilitatea didactică a acestor fonduri. Haideți să încercăm să nu presupunem nimic. Mereu trebuie să punem întrebări, să revenim cu întrebări, trebuie să verificăm lucrurile mai ales în această Europa unde se creează tot mai multe instrumente pentru depășirea frontierelor și constatăm că se trasează frontiere noi. Apar fenomene de tip naționalistici colo și apoi se care duc la crearea de frontiere noi. Dumneavoastră conduceți grupul nostru și ar trebui să reacționați în raport la aceste dubii, la aceste probleme și asta se aplică și faptului că aceste proiecte au, erau utile în trecut, dar mai sunt utile și astăzi? Sau dacă da, și dacă da, în ce măsură? Și dacă nu, ce e de făcut? Mulțumesc, domnul Paulcec. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am uh, mai participat la o altă întâlnire a Comisiei Agri și nu am auzit uh, prezentarea raportului, dar am citit documentația. Sunt de acord cu domnul Van Botere care a vorbit de partea administrativă, de simplificare, de schimbul de bune practici în cooperare teritorială. Aș dori să întreb aici dacă avem obiective măsurabile. Avem obiective care pot fi măsurate? Prin introducerea regulamentului special este pentru prima dată că această cooperare se bazează pe un regulament special, iar memorandumul explicativ descrie nevoia de a reduce sarcina administrativă. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Bresă și salut faptul că aceste obiective ar putea fi mai bine descrise în raport, incluzând și calendarul. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Buda, aveți cuvântul. Da, doamna președinte, mulțumesc mult. <clears throat> Foarte pe scurt, doar uh, aș sublinia faptul că această cooperare teritorială europeană este, dacă vreți, o expresie până la urmă a însăși existenței uniunii europene și nu putem discuta de uniunea europeană fără să avem de a face cu o cooperare teritorială la nivel uh, european pentru că este foarte important să vedem așa cum spunea domnul van nistelrooij viitorul da? unde vrem să ajungem și că pentru a vedea unde vrem să ajungem și asta a spus și dumneavoastră trebuie să vedem unde suntem astăzi și trebuie să evaluăm astăzi ceea ce nu este funcțional în uh, această cooperare dacă vreți la nivel teritorial apropo și de ceea ce spunea colegul polk vizavi de măsurabilitatea unor uh, obiective și din păcate astăzi pe buzele tuturor indiferent că participăm la orice fel de comisie fie la agri fie la uh, um, regi cu toții suntem preocupați de ceea ce înseamnă simplificarea procedurilor de absorbție a fondurilor europene chiar dacă mergem pe, pe ceea ce înseamnă inclusiv cercetarea pentru că în cursul dimineții m am întâlnit cu mai mulți medici profesori universitari din uh, centrul universitar de unde uh, provin și eu și mi au explicat cât de dificil le este lor să absoarbă fonduri europene și mi a spus că au proiecte și programe în statele unite ale americii patru la număr în india trei și în china două și am întrebat în europa câte aveți? nici unul. eu cred că de aici trebuie să plecăm să vedem ce se întâmplă în momentul de față cu absorbția acestor fonduri cu aceste proceduri și să vedem unde vrem să ajungem și eu cred că putem găsi soluții care să fie puse la îndemâna acestor um, persoane astfel încât să putem să ajungem acolo unde vrem să avem într adevăr o europă unită mulțumesc. Thank you. Thank you very much. Uh, mulțumesc. Invit acum reprezentanții Comisiei Europene dacă doresc să facă observații. Mulțumesc, doamnă președinte. Și dori să spun ceva cu privire la acest material care urmează să apară. În 2016 urmează evaluarea ex a perioadei 2007-2013 și vom avea niște lecții de învățat acolo și material de studiu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în săptămânile următoare, Comisia va adopta raportul articolului 16. Acesta va da o foarte bună imagine de ansamblu cu privire la uh, perioada de programare, programele Interreg 2014-2020. În al treilea rând, este pentru prima dată, așa cum a arătat doamna președinte, ne lipsesc datele pentru programe interregionale transfrontaliere și acum pentru prima dată avem un uh, studiu Eurobarometru cu privire la percepția în zonele de frontieră nu doar conștientizarea programului Interreg, care e important pentru activitatea noastră viitoare, ci și percepția intensității cooperării. Este pentru prima dată că se întâmplă acest lucru. Pe viitor vom putea măsura cum au fost utile aceste programe Interreg, dacă au fost sau nu uh, utile, dacă au fost sau nu uh, eficiente, dacă am folosit fondurile așa cum trebuie, în mod potrivit sau nu. Iată, e pentru prima dată că vom putea obține aceste date. Și în al patrulea rând, așa cum ați spus și dumneavoastră, la inițiativa domnului comisar Crețu, pe 21 septembrie am, făcut o, am inițiat o analiză transfrontalieră. Primul pilon este un inventar al uh, obstacolelor rămase Așa, aici ținem cont și de angajamentele comisiei când am uh, negociat programul 1420, documente pe care le-ați transmis în raportul Sanchez-Smith în 2011, să avem o abordare bazată pe nevoi. Orice fonduri am avea la dispoziție, să ținem cont de nevoi care să țină cont și de potențialul fiecarei uh, zone. Aceste documente au uh, fost uh, depuse la grupul de experți în februarie. Am programat un studiu pentru a încerca să ajungem la o bază concretă, mă ne așadar pe date concrete. Iată cinci elemente obiective pe care doresc să vi le aduc spre cunoștință. Doamna președinte, mulțumesc, mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru observații, sugestii foarte interesante, mulțumesc pentru observațiile comisiei. Se pare că raportul devine tot mai interesant, dată fiind situația în care ne aflăm. Asta pe de o parte și pe de altă parte, dată fiind atenția pe care o acordă instituțiile acestui subiect. Mulțumesc că am ținut cont de toate aceste observații și aștept cu interes prima întâlnire cu raportorii din umbră. Doamna președinte și-a închis microfonul. Putem trece acum mai departe. Un raport foarte interesant. Implementarea obiectivelor tematice de îmbunătățire a capacității MM-urilor. Domnul D'Amato este raportor. Unii dintre raportorii din umbră sunt aici, alții nu sunt. Dar iată, astăzi avem o inovație în prezentare. Avem, vom avea un schimb de păreri inițial. Raportul se va <clears throat> concentra pe principalele elemente din uh, prioritatea 3 și deodată despre sinergii. Raportul e unul de implementare este primul pe care lucrăm în acest an. Doamna D'Amato, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dragi colegi, este primul raport de implementare privire la această perioadă. Această cerere vine din faptul că, după părerea noastră, e important să monitorizăm aceste date. E important să știm dacă aceste programe uh, respectă spiritul programelor de parteneriat și spiritul regulilor și e important să știm care a fost poziția Parlamentului în cadrul acestor negocieri. Totodată e important să știm dacă toți participanții au fost implicați în mod corespunzător în această etapă preliminară. Există un risc ca rezultatele să fie nesatisfăcătoare și atunci va fi dificil să le uh, corectăm mai târziu. Oamenii nu vor mai avea încredere în instituțiile pe care le reprezentăm. Când evaluăm aceste obiective tematice legate de competitivitatea IMM-urilor, uh, important când vorbim de această situație. Știm că 90% din companiile europene sunt IMM-uri și știm că modernizarea economiei, în special în regiuni mai puțin dezvoltate, va trebui să implice în fel sau altul IMM-urile. Cu, la încep, începem o astfel de perioadă de programare, dar putem deja trage câteva concluzii cu privire la structura acestor programe operaționale. Asta putem face pentru că Comisia a făcut o monitorizare. A monitorizat aceste acorduri, am monitorizat resursele utilizate și calitatea programului. Obiectivul tematic 3 nu dă voie să se utilizeze sau nu vorbește despre utilizarea unei strategii. Nu știu dacă acest lucru va avea un impact asupra calității. Există un risc ca zonele mai puțin dezvoltate să nu investească la fel de mult în companii inovatoare. Așa cum știm, strategia de creștere acoperă mai multe sectoare, inclusiv sectoare tradiționale. Știm că Centrul Comun de Cercetare de la Sevilla dezvoltă acum o platformă comună pe baza RIS 3 În vechea perioadă de programare, aceste instrumente nu au fost folosite în mod eficient peste tot și nu putem permite ca acest lucru să se întâmple din nou în această nouă perioadă. Cerem simplificare, este unul din elementele cheie. Asta trebuie aplicat programelor operaționale. IMM-urilor le e dificil de multe ori să acceseze astfel de fonduri. E dificil și în perioada inițială și în cea operațională și noi cerem noi instrumente de monitorizare mai simple și care să poată fi folosite de orice companie. Ar fi bine să vorbim aici și de întârzierile la plăți. În fiecare an, în fiecare lună, de fapt, IMM-uri uh, falimentează pentru că nu li se plătesc facturile. Există o directivă 2011-7 care vorbește tocmai de soluționarea întârzierilor în plăți. Această directivă trebuie aplicată și implementată de statele membre. Aceste întârzieri reprezintă, de fapt, o barieră când vorbim, un obstacol în competitivitate și în crearea unei piețe unice. Însă nu e doar o problemă cu privire la resursele alocate IMM-urilor. Trebuie în același timp să ne asigurăm că aceste fonduri ajung direct repede la aceste companii. Deci aceste programe operaționale și beneficiarii acestor măsuri trebuie să fie implicate direct. Capacitatea administrativă a autorităților locale este și ea esențială. Trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea pe termen lung și trebuie să vorbim și de competențele regiunilor și teritoriilor. Trebuie să avem abordări mai curajoase și împreună cu raportorii din umbră vom încerca să studiem toate aceste aspecte, vom studia partea de mediu, aspecte economice și așa mai departe. Toate au legătură cu IMM-urile. Dacă vorbim de economia verde, mă refer la gestionarea eficientă a resurselor. Este unul din elementele cheie ale acestei abordări care încearcă să garanteze competitivitatea IMM-urilor. 40% din costurile de producție din Europa implică materiale materie primă, 20% se referă la costul forței de muncă. În același timp, IMM-urile vor putea reduce lanțul de distribuție și vor ajuta și la abordarea kilometrului zero. Asta va necesita însă investiții locale și va trebui să acopere toate teritoriile, cunoștințe tradiționale și cunoștințe locale. Trebuie acordată atenție microcompaniilor, micro-întreprinderilor, companii cu mai puțin de 10 angajați. Ele reprezintă un uh, procentaj semnificativ pentru IMM-uri și au probleme când vine vorba de accesarea de fonduri. Pe baza acestor elemente, Trebuie să ne asigurăm că directiva este aplicată în mod corespunzător, astfel încât IMM-urile să poată contribui la o dezvoltare reală, corectă. Și asta e important când vorbim de politica de coeziune. Aștept cu interes contribuțiile din partea raportorilor din umbră. Avem un calendar cu diferite întâlniri și dorim să discutăm diferitele subiecte legate aici de acest cadru comun. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc. Și acum voi da cuvântul raportorilor din umbră, să vedem cine e prezent. Poate putem începe cu doamna Tomașici. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, doresc să mulțumesc raportoarei pentru acest document excelent, pentru că în următoarea perioadă 2014-2020 este vorba despre 970 de milioane de euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională care uh, vor uh, permite și uh, granturi pentru antreprenori în diversele sectoare de activitate, cât și unui antreprenoriat inovativ și crearea de instrumente financiare pentru diverse tipuri de investiții. IMM-urile pot să ducă prin dezvoltarea lor la o scădere a ratei șomajului și să facă față modificărilor, schimbărilor demografice. Putem uh, prin activitatea IMM-urilor să stimulăm competitivitatea și de asemenea să uh, sporim veniturile uh, angajaților putem încuraja transformarea structurală um, a sectorului IMM-urilor datorită um, contribuției lor la um, progres. Analiza efectuată la nivelul anului 2013 a demonstrat că există existat o lipsă de capital și de lipsă de acces la capital a IMM-urilor, pentru că, practic, băncile nu le-au creditat, băncile nu au vrut să-și asume riscuri. Asta a dus la faptul că 79% din IMM-uri uh, folosesc doar uh, propriul capital pentru a-și finanța uh, noi investiții. Nu există un capital privat accesibil IMM-urilor Antreprenorii din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii au nevoie de o susținere din partea unor instituții specializate, pentru că uh, majoritatea IMM-urilor nu au acces la o creditare de către instituțiile financiare. Nu există nici capacitățile necesare de furnizare a unor servicii de uh, calitate sau uh, de abordare modernă în rezolvarea problemelor IMM-urilor. Este nevoie de servicii specializate pe uh, necesitățile IMM-urilor. De aceea trebuie să încurajăm crearea unui mediu care să fie favorabil dezvoltării întreprinderilor Uh, și acest uh, mediu de afaceri să uh, nu implice poveri administrative suplimentare pentru IMM-uri. Trebuie să existe un acces mai facil la credite și, de asemenea, procedee simplificate pentru startup-uri. Există uh, diferențe de la un uh, stat la altul. În anumite state membre uh, se poate înființa un IMM în trei zile, în altele în cinci zile, dar diferențele sunt foarte mari. Iar în ultimii ani au existat, din păcate, multe falimentări la nivelul IMM-urilor datorită unui mediu neprietenos. Următoarea intervenție, domnul Austrevicius. Din partea grupului ALDE doresc să mulțumesc colegei uh, din partea FDD, doamna Damato, pentru acest raport de implementare elaborat de Comisia Regii. Având în vedere importanța subiectului uh, politica de coeziune cu un impact asupra creșterii economice și crearea de locuri de muncă, trebuie să înțelegem uh, uh, rolul IMM-urilor în uh, competiția europeană pentru crearea de locuri de muncă. Acest raport ne va ajuta să înțelegem de unde plecăm în politica de coeziune și să stimulăm dezvoltarea IMM-urilor în perioada 2014-2020. Grupul ALDE întotdeauna a favorizat ideea de uh, stimulare a antreprenoriatului uh, european care uh, s-a dovedit a fi unul de succes creșterea investițiilor, simplificarea regulilor de funcționare, realizarea de programe specifice și posibilitatea de a oferi surse diferite, variate de finanțare a IMM-urilor, sunt metode care pot să stimuleze politica de coeziune și uh, pot să ne ajute să continuăm ceea ce s-a realizat în perioada 2007-2013, când au fost create 300.000 de, de locuri de muncă în domeniul IMM-urilor. Acest raport va trebui să ne ofere concluzii legate de îmbunătățirile necesare pentru ca IMM-urile să poată beneficia de fondurile structurale și să elaborăm recomandări pentru rezolvarea tuturor problemelor care încă um, nu uh, au putut fi soluționate. Este nevoie să colaborăm cu um, um, cei care pe plan local și regional pot fi uh, beneficiarii um, unor experiențe de succes și care pentru noi sunt interlocutori cheie pentru a crea uh, un viitor eficient al politicii europene de coeziune. Trebuie să facem uh, propuneri uh, de îmbunătățire a acestui uh, document în acest sens. Mulțumesc foarte mult, doamna Bana. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu din nou cer scuze în numele lui Davos Cârlec, care nu poate să fie prezent astăzi. El salută inițiativa doamnei Damato, împărtășim uh, punctele uh, doamnei Damato uh, de vedere vis-a-vis -vis de necesitatea ca IMM-urile să se poată dezvolta în statele membre într-un climat sănătos de afaceri și trebuie să insistăm asupra importanței sinergiei utilizării fondurilor de către IMM-uri care trebuie să stimuleze potențialul de specializare inteligentă, de acces la dezvoltare și pe piața locală. Și credem că raportoarea va fi uh, deschisă um, colaborării și uh, de asemenea vom împărtăși uh, informațiile primite din partea Comisiei în ce privește um, statutul IMM-urilor în clipa de față. Sperăm să primim analize legate de um, piețele din statele membre și așteptăm colaborarea cu um, autoarea raportului pentru elaborarea documentului. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy și după aceea doamna Breson. Raportoarea și raportorul nostru din umbră vin din aceeași țară și au menționat elementele cele mai importante, aspectele legate de competitivitate, care sunt deosebit de importante. De asemenea, finanțarea competitivității. Este vorba despre obiective centrale pe care le susținem și noi. În al doilea rând, ar trebui să acordăm atenție bunei funcționări a politicii de coeziune, pentru că efectele de sinergie sunt deosebit de importante putem să facem uz de instrumentele de care dispunem, dar uh, putem să le completăm cu alte instrumente, fondul EFSI uh, cu 170 de miliarde de euro pentru IMM-uri în următorii trei ani, este o sumă substanțială și trebuie să vedem cum putem îmbina lucrurile și cele două instrumente în mod ideal. Um, efectele de sinergie ale uh, acestor fonduri înțeleg că uh, sunt deosebit de importante pentru raportoare. După aceea ținând seama de internaționalizare. Dacă analizăm internetul și digitalizarea, acest sector a dezvoltat o piață uriașă și uh, Acum, în perioada internetului și IMM-urile pot să se implice uh, mai mult în afaceri, se creează șanse noi pentru ele și uh, cu două luni în urmă a fost deja prezentat un raport pentru IMM-uri și pentru startup-uri. Dar uh, în continuare este nevoie să se deschidă noi piețe pentru acest tip de întreprinderi. Și eh, mă gândesc deja la următorul punct de pe ordinea de zi în acest context. Dar, eh, având în vedere eh, spusele comisiei, inclusiv în ce privește articolul 16, concentrarea tematică, Trebuie să avem în vedere rezultatele, iar când vorbim despre un raport de implementare, trebuie să ne bazăm pe cifre, trebuie să vedem care sunt rezultatele, cum funcționează politica noastră. Tocmai de aceea mă aștept ca în acest raport să existe multe cifre concludente. În timpul verii am participat la o ședință importantă a Comisiei STOA. Am uh, vizitat un centru de cercetare și Paul Rübich a participat, colege și colegi din Comisia ITRE și acolo ne-am întrebat ce putem face pentru IMM-uri. Există o cartă a IMM-urilor care prevede multe instrumente, un capital uh, important, instrumente specifice pentru startup-uri și uh, sigur că pe mine mă interesa cum uh, putem uh, aborda lucrurile din perspectiva politicii de coeziune. Dar nimeni, de fapt, nu vorbește despre regiuni, despre fondurile de coeziune și ele joacă un rol important. Deci, în raportul dumneavoastră mi-aș dori un aliniat care să trateze modul în care mijloacele de dezvoltare regională uh, pot fi complementare cu celelalte instrumente financiare la dispoziția IMM-urilor. Deci trebuie să vedem cum se poate amplifica efectul utilizării acestor instrumente. Și în încheiere aș spune că mă bucur că ați menționat eforturile pe care Centrul de Cercetare le întreprinde la Sevilla. În cea de-a doua jumătate al săptămânii voi face parte dintr-o delegație a Parlamentului European care se deplasează la Sevilla, pentru că spiritul antreprenorial eh, inovator, pentru noi întotdeauna a constituit o prioritate. Trebuie să vedem cum eh, se eh, pot aplica inovații în domeniul TIC, în domeniul protecției mediului înconjurător și cum, care sunt șansele de specializare pe viitor ale IMM-urilor, cum dorim să procedăm din acest punct de vedere, pentru că este nevoie de o consolidare a eforturilor și din perspectivă comunitară. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bresu, aveți cuvântul. Mulțumesc și uh, raportorul nostru din umbră, Andrea Cozzolini, uh, este blocat undeva în uh, traficul din Bruxelles. De aceea uh, voi spune numele domniei sale câteva lucruri, uh, dar doresc să mulțumesc de pe acum uh, raportoarei și eu cred că este un domeniu politic tradițional în cadrul politicii de coeziune, dorința de a sprijini activitatea IMM-urilor. Dar este pentru prima dată că în cadrul uh, noului interval de programare vorbim despre IMM-urile care au avut în mod deosebit de suferit în urma crizei Instrumentele care urmează să fie aplicate acum sunt foarte interesante și ar fi într-adevăr foarte interesant să vedem dacă măsurile eh, care au fost întreprinse după criză eh, au dat eh, rezultate mai bune decât cele aplicate înainte de criză. Pentru că este clar că uneori și crizele pot să te determine să acționezi mai inovat că poți să valorifici rezultatele cercetării și dezvoltării, dar acum avem în vedere întreprinderile mici și mijlocii. Sigur, este important să existe și o asociere a mai multor IMM-uri cu mediul universitar, cu centrele de cercetare, cu centrele de știință aplicată, dar, pe de altă parte, este important important pentru IMM-uri să poată beneficia și de un transfer tehnologic. Câte programe există? Cum sunt ele structurate, cele care a, stimulează această activitate? Au fost ele bine concepute? Un alt subiect care a fost menționat deja de câteva colegi, de câțiva colegi, este vorba despre ceea ce creează în clipa de față dificultăți în activitatea IMM-urilor, accesul la creditare, dificultățile care există sau dobânzile foarte mari, chiar dacă dobânzile de referință în majoritatea statelor uh, sunt uh, reduse aproape la zero dar, uh, din păcate, nu uh, permit totuși IMM-urilor să profite de acest lucru. Deci există mijloace de finanțare noi, uh, posibilități noi de creditare a IMM-urilor, ținând seama și de specificitatea activității întreprinderilor mici și mijlocii câte mijloace noi de finanțare uh, există pentru IMM-uri. Cu siguranță că aceasta este o chestiune importantă care trebuie să își găsească uh, răspunsul pentru ca IMM-urile să depășească uh, efectele crizei. Trebuie să existe un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor. Poate că raportoarea și cu ajutorul serviciilor comisiei poate să ne spună în ce măsură organismele de planificare și-au îmbunătățit capacitățile pentru a veni în sprijitul IMM-urilor. Ar fi cu siguranță o chestiune interesantă care ar putea să facă acest raport să devină mai interesant, pentru că am putea în felul acesta să înțelegem în ce măsură politica de coeziune poate să le susțină pe IMM-uri pentru a depăși efectele crizei. Mulțumesc. Poate că raportorul din umbră până la urmă va reuși totuși să mai vină. Președinte, mulțumesc, mulțumesc foarte mult, dar uh, acum am avut deja o contribuție în numele său. Iar acum aș invita reprezentanta Comisiei Europene să ia cuvântul dacă dorește. Vă rog. Thank you very much for, um, for us. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat comentariile dumneavoastră cu privire la acest obiectiv tematic 3 îmbunătățirea competitivității IMM-urilor. Când am început negocierile cu statele membre, avem acest ghid, acest uh, document care este un consens cu privire la felul în care pot, poate fi îmbunătățită calitatea investițiilor în IMM-uri. Întotdeauna ne-am rezumat la ceea ce scria în regulament și acolo este vorba despre internaționalizare, startup-uri, incubare, oferirea capacității de creștere IMM-urilor. Și e vorba și despre încurajarea inovării. Faptul că încă avem trei nu se datorează faptul că a avut un efect celălalt. La 3 nu am avut uh, condiționalități exante. Statele membre și regiunile au fost așadar într-un fel încurajate să investească în obiectivul tematic 3, deoarece era perceput ca fiind mai ușor. Condiționalitățile exante pentru obiectivul tematic 3 se referea la altceva, la documentul privind uh, întreprinderile mici, și acolo se referea, era vorba despre viteza cu care se înființează o companie, se vorbea despre monitorizare și așa mai departe. Dar nu se vorbea despre întârzierile la facturi. Ori de câte ori am vorbit despre condiționalitățile ex ante, statele membre și regiunile au fost încurajate să ia în serios problema. Iată cum stau lucrurile cu obiectivul tematic 3 și cu condiționalitățile exante. Acestea fiind spuse, la negocieri am constatat următoarele. În anumite state membre se doreau mai mulți bani pentru obiectivul tematic 1, antreprenoriat, În anumite cazuri s-a dorit păstrarea situației ca atare, dar în alte cazuri am, am constatat că se doreau mai mulți bani în obiectivul tematic 3. Deci din ce în ce mai multe state membre puneau bani în uh, obiectivul tematic 1 și nu în obiectivul tematic 3. Avem categorii de intervenție. Cea mai importantă este aceea care se referă la investiții generice. Aici poate să intre orice. La obiectivul tematic 3 există posibilitatea ca antreprenorii să beneficieze de flexibilitatea deplină a investițiilor. Odată ce avem la obiectivul tematic 3 posibilitatea de a sprijini aproape orice prin diverse măsuri, Singurul lucru pozitiv este acela că încurajăm statele membre să utilizeze instrumentele financiare. 10 miliarde de euro la obiectivul tematic 3 se, va, se vor concentra pe aceste instrumente. Iată, deci o veste bună. În ceea ce privește sinergiile, Avem instrumentul pentru IMM-uri din Orizont 2020. Avem acest uh, însemn al excelenței. Oriunde avem un proiect Orizont 2020, există și proiecte care nu au primit bani. Nu au fost destul de bune pentru Orizont 2020. Statele membre și regiunile sunt încurajate, iar noi putem facilita acest lucru, să folosească acele proiecte în programul operațional, atâta vreme cât uh, respectă liniile directoare. În ceea ce privește simplificarea, este într-adevăr o problemă principală pentru comisarul nostru. Dorim să simplificăm uh, sprijinul pentru IMM-uri. Ați spus că uh, Comisia ar putea să ajute raportorul în ceea ce privește abordările inovatoare. Noi am constatat că anumite state membre și regiuni, chiar și fără ajutorul Comisiei, încearcă să găsească metode de a fluidiza accesul la fonduri. Totuși, mai rămân încă multe de făcut în acest domeniu în ceea ce privește simplificarea proceselor. Atât am avut eu de spus, mulțumesc. Mulțumesc. Doamna D'Amato, doriți să îi mai dați un răspuns, domnule la comisie, sau să trageți concluzii. Vă mulțumesc foarte mult. Am luat câteva notițe în timpul intervenției domnului de la comisie și mi-ați dat și câteva idei. Da, am ținut seama de întrebările dumneavoastră și solicitările dumneavoastră. Îi mulțumesc și comisiei. Vom menține contactul de-a lungul întâlnirilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Avem un aviz al Comisiei Regii. Comisia de fond este cont. Vom examina proiectul de aviz. Raportoarea pentru aviz este doamna Ivana Maletici. Este vorba despre descărcare de gestiune 2014, bugetul general al UE, Comisia Europeană. Domnul Van Nistelrooy, vă rog. Doamnă președinte, improvizăm astăzi un pic, am impresia. Colega mea nu a reușit să ajungă. Mi-a trimis un SMS. Mi-a, trimis un text, îmi cer scuze. Și cred că voi citi acest text pentru că va fi mai simplu. Este în engleză, așadar am să-l citesc în engleză. Stimați membri, Curtea de conturi, în raportul său, a observat o rată de eroare de 4,4 la plăți. Curtea sublinează faptul că există o scădere, o mică scădere față de rapoartele anterioare. Rata de anul trecut a fost de 4,3%. Rata de eroare la plăți se stabilizează și scade încetul cu încetul. Totuși, Per total, rata de eroare este mult mai mare decât pragul dezirabil, 2%. Este îngrijorător faptul că coeziunea teritorială, deci rubrica aceasta privind coeziunea teritorială și socială, constată o creștere, înregistrează o creștere a ratei de eroare față de raportul de anul trecut. Curtea constată o rată de eroare de 5,7% în 2014 și în 2013 rată de eroare de 5,3% numărul de, de greșeli și uh, rata înaltă de eroare subminează politica principală de investiții în Uniunea Europeană, politica de coeziune, și sunt afectate în mod negativ, uh, acele, este afectat în mod negativ bugetul Uniunii Europene. Un alt raport al Comisiei Europene sublinează și el acest lucru. Acolo se spune că, în ciuda faptului că numărul de fraude a scăzut, impactul negativ financiar asupra bugetului Uniunii a crescut cu 76% prin comparație cu 2013. În cazul cazurilor nefrauduloase la politica de coeziune, numărul de cazuri și impactul financiar au crescut și creșterea este comparabilă cu cea din 2011. au avut loc insu- controle insuficiente din partea statelor membre și din partea Comisiei Europene. Și gestiunea financiară a lăsat de dorit. A apărut așadar un număr înalt de, neregularită- de neregularități. Procedurile sunt mult prea complexe și sublinez acest lucru. Se ajunge așadar la probleme pentru cei care gestionează fondurile. Trebuie crescută capacitatea administrativă și trebuie instituite sisteme eficiente de gestiune financiară și de gestiune financiară. Informațiile utile care ar putea să ajute la prevenirea acestor fraude nu sunt utilizate pe deplin. Statele membre și Comisia ar trebui să schimbe informații mult mai bine și să facă schimb de bune practici pentru a scădea rata de eroare și numărul de neregularități. Comisia ar trebui să se angajeze mai bine în explicarea regulilor și procedurilor. pentru a se ajunge la un echilibru care va ajuta utilizatorii finali. Nu trebuie să fie oprite plățile către proiecte, mai ales acolo unde sunt neregularități nefrauduloase, pentru că ar putea fi puse în pericol anumite priorități. Dar în cazul fraudelor, Comisia ar trebui să aplice cele mai stricte reguli. În concluzie, cheltuielile trebuie să fie mai orientate pe rezultate. Acest lucru ar trebui să fie subliniat în acordurile de parteneriat cu statele membre. Astfel putem crea mai multă plus valoare pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii săi și putem duce la o gestiune mai responsabilă a banilor contribuabililor. Acestea sunt, acestea sunt cuvintele raportoarei și, bineînțeles, există și câteva aspecte mai detaliate și iată acest documentul pe care ne-l prezintă raportoarea. Președinte, mulțumesc foarte mult. Ia avem și pe câțiva dintre raportorii din umbră. Domnul Vaughan are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă raportoarea ar fi aici, ea aș fi mulțumit și ei pentru sugestiile sale. Sunt mulțumit că raportarea și Lambert au spus că a scăzut ușor rata de eroare pentru politica de coeziune și pentru fondurile aferente și faptul că erorile sunt diferite de fraude. Anumite comisii, nu neapărat aceasta, amestecă cele două concepte, ori cele două concepte sunt complet diferite. Mă mulțumește și sugestia raportoarei de a sublinia rolul important al statelor membre în ceea ce privește reducerea ratei de eroare. Un lucru care nu apare în sugestii, dar care ar trebui să apară în sugestii, este următorul. Curtea de conturi oferă informațiile necesare statelor membre. Deci, statele membre au o responsabilitate foarte mare deținând aceste informații. Ar trebui să avem un amendament ca să subliniem acest lucru. Simplificarea este un alt punct crucial. Ori de câte ori mergem de la cont sau de la regii în vizită, ni se sublinează faptul că cel mai bun lucru pentru reducerea ratei de eroare este îmbunătățirea simplificării și cred că am înregistrat anumite progresii aici. Avem un set de regulamente care se referă la principalele cinci fonduri. Avem și procedura plăților forfetare, avem diverse sinergii, toate aceste lucruri ne-au îmbunătățit viața, dar pe viitor sunt sigur că mai există oportunități ca să registrăm și mai multe progrese. Poate că vom avea anumite reguli comune, reguli de achiziții comune. Aproximativ 50% din erorile găsite de Curtea de Conturi apar la nivelul achizițiilor. Deci trebuie să vedem ce putem face și pe acest domeniu în viitor. Trebuie să simplificăm și mai mult viața statelor membre și regiunilor. Dacă putem îmbunătăți simplificarea pe viitor, vom avea o reducere și mai mare a ratelor de eroare. Mulțumesc foarte mult! Următorul raportor din umbră sunt eu. Vom continua cu această inovare a procedurilor obișnuite prin care decurge ședința, dar știu, uh, doamna și am, am să vă dau cuvântul dumneavoastră și în curând. Stimați colegi, după cum știm cu toții, procedura de descărcare de gestiune este extrem de importantă pentru Parlamentul European în punerea în aplicare a politicii de coeziune. Pentru Comisia Regii reprezintă o ocazie de a reflecta care au fost rezultatele execuției bugetului european din perspectiva politicii de coeziune. Îi mulțumim raportoarei Ivana Maletici de la PPE pentru opinia sa. După ce am analizat acest uh, proiect de aviz și după ce am analizat și raportul Curții de Conturi și după ce am analizat și documentul Comisiei și toate celelalte documentele relevante, Aș dori să vă subliniez următoarele aspecte. În 2014, politica de coeziune a fost considerată către Curtea de Conturi drept o zonă de politici predispusă la erori. 5,7% rată de eroare. Diferența nu este sustenabilă la nivelul nu este semnificativă la nivelul tipului de erori. Apar foarte multe erori așadar în acest domeniu. Comisia și statele membre ar trebui să se concentreze în primul rând pe măsuri de prevenire. E nevoie de informații la timp, e nevoie de pregătire adecvată pentru autoritățile naționale, în așa fel încât să poată identifica riscurile. Trebuie să se simplifice procedurile de gestiune și de control în programe în așa fel încât să se evite erorile. Pentru că altfel se ajunge la un nivel în ce în ce mai mare de suspensii și de uh, încetarea plăților. Trebuie să se respecte regulile de achiziții publice. statele membre și Comisia trebuie să pună în aplicare măsuri țintite pentru consolidarea capacităților administrative. Trebuie să ne concentrăm pe performanță și pe rezultate. Trebuie să avem o cultură care se orientează pe rezultate. În ceea ce privește achizițiile publice, aceasta este, o, este, acesta este un domeniu cu din ce în ce mai multe erori. Așadar, salut cadrul de reglementare cu condiționalități ex-ante pentru 2014-2020. Statele membre care nu și-au îndeplinit aceste condiționalități ex-ante trebuie să pună în aplicare planurile de acțiune agreate până la sfârșitul lui 2016. Statele membre trebuie să asigură o transpunere rapidă a pachetului 2014 cu privire la achizițiile publice. Până pe 18 aprilie 2016 trebuie să transpune acest regulament în legislația națională. Comisia trebuie să supravegheze acest proces și să furnizeze asistență tehnică și informațiile necesare. Trebuie să se asigure că directiva este transpusă corect în legislația națională. De aceea sunt complet de acord cu ceilalți raportori din umbră Trebuie să ne concentrăm pe simplificare, pe bună informare pentru, informații, pentru autoritățile de gestiune. Astfel, putem limita riscul apariției de erori. Vă mulțumesc. Doamna Tomașici are cuvântul acum. Hvala lijepa. Um, ja se također zahvaljujem kolegici Maletić na... Mulțumesc. Și doresc să-i mulțumesc lui Maletici pentru raport, pentru propuneri. Dată fiind situația actuală dificilă din punct de vedere economic a statelor membre și fondurile insuficiente din bugetul european, protejarea intereselor financiare e cu atât mai importantă. Și aș sublinea aici importanța unei gestiuni corespunzătoare, unui management bun al acestor fonduri neregulile care nu sunt considerate fraudă vin de multe ori din necunoașterea regulilor, a cerințelor complicate și a regulamentelor. Dacă simplificăm regulile, aceste irregularități vor fi reduse. De aceea salut crearea acestui grup de nivel înalt de experți care vor monitoriza simplificarea și totodată activitățile Comisiei pentru mai bună reglementare. Aș dori să mai subliniez că e important să ajungem la un acord atunci când facem recomandări, pentru că simplificarea într-un stat membru poate duce la complicații în alt stat membru. De multe ori se fac uh, audituri la nivel care crește sarcina administrativă pentru beneficiari. Trebuie să simplificăm aceste activități de auditare și să ne concentrăm pe rezultatele activității cu un control corespunzător. Mulțumesc, doamna Vana, în numele raportorului din umbră. Din nou, cer scuze. Așadar, am de transmis următorul mesaj. 2013 a fost primul an de implementare a acestui nou cadru și deși doar o mică parte a plăților din 2014 au fost cheltuite pe noua generație de programe. Adoptarea acestor programe pentru 2014-2020 a fost întârziată în mod considerabil, ceea ce a creat obstacole în ceea ce privește o tranziție ușoară de la o perioadă la alta. În rezoluția Parlamentului cu privire la acest început târziu, s-a cerut Comisiei să analizeze consecințele întârzierii la implementarea programului și să tragă concluziile aferente. E nevoie să grăbim acest proces și suntem de părere că trebuie păstrată calitatea programelor și să nu ne grăbim inutil. În același timp trebuie să păstrăm combaterea lupta împotriva fraudei. Trebuie să desemnăm autoritățile corespunzătoare, acest aspect e crucial, pentru a avea un început corespunzător la acestor programe. Mulțumesc și dăm acum din nou cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamne președinte. Vă rog. Mulțumesc pentru aceste sugestii care vor fi transmise Comisiei de Comitet Bugetar pentru descărcarea 2014. Avem patru observații relativ minore. În primul rând, în ceea ce privește rata erorii care a sporit Dacă ne uităm la raportul anual al curții, există pe de o parte o creștere, dar pe de altă parte, în altă parte a textului se găsește o descreștere. Aceasta din cauza unor metode diferite de calcul utilizate. Este important să spunem că această rată a fost stabilizată, fluctuează între 5 și 7 puncte în perioada 2007-2013. A scăzut dacă o comparăm cu perioada anterioară de programată și rămâne totuși prea mare. Și, într-adevăr, așa cum unul din membri a și arătat, trebuie să convingem statele membre să ni se alăture pentru a reduce această rată a erorii. Curtea de audit a menționat că 40% din ratele contificate ar fi putut fi detectate de către autoritățile naționale. Acesta ar fi primul punct. Următorul. Salutăm diferențierea pe care o faceți între regulile care reprezintă fraudă și celelalte, E bine să facem această diferențiere. În al treilea rând, simplificarea, da, este motoul doamnei comisar Crețu. Există un grup la nivel înalt pe probleme de simplificare. Și acest grup e implicat în acest efort. Și a patra observație, orientarea către rezultate, sugestia dumneavoastră era că pentru următoarea perioadă de programare ne-am concentrat prea puțin pe rezultate și vă întrebați și comisia a răspuns că ar fi prematur să spunem acest lucru în acest moment, când încă se negociază acordurile de parteneriat. Vom vedea mai multe pe audierea de pe 7 în fața Comisiei Cont și apoi când va fi publicat raportul articolului 16. Apoi abia atunci vom putea vedea cum acest nou cadru de reglementare se va orienta către rezultate. Mulțumesc! Doamne da, președinte, mulțumesc! Alte observații? Nu din partea raportorului sau? Voi transmite toate aceste comentarii raportorului și sunt sigur că pozițiile noastre vor fi reprezentate în mod corespunzător. Vă mai aduc aminte că termenul limită pentru amendamente este la prânz miercuri pe 16 decembrie Am încheiat astfel agenda pentru astăzi și continuăm cu întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc tuturor și invit pe coordonatori să rămână și să mai facem un ultim efort astăzi.